Allora, buongiorno a tutti, bentornati. Bună dimineața tuturor, bine ați revenit. Începem de îndată, așa cum spuneam ieri, cu punctele 11 și 12 de pe ordinea noastră de zi. Punctul 11. Sistemele din domeniul calității produselor agricole. Vă vom uh, prezenta ce s-a întâmplat la cele trei triloguri pe tema calității. Irace Garcia Perez este raportoare și ne va povesti, ne va spune cum au progresat discuțiile. Poate că au apărut uh, evoluții interesante, așa că îi dăm imediat cuvântul lui Irace ca să ne spună care au fost acestea. Ce s-a întâmplat în ultimele câteva săptămâni, după care urmează să luăm o hotărâre împreună. Irace, ai cuvântul. Gracias, señor presidente, y muy... Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, vrea să vă spun că s-a înregistrat un uh, progres remarcabil, însă, din păcate, situația nu este chiar așa. Va trebui să luăm totuși o hotărâre. Așa cum ziceam când v-am mai raportat pe acest dosar, pachetul calitate conține două părți. Schema privind um, veniturile și standardele de comercializare. Avem un uh, mandat pe negociere nedeplin finalizat, deci n-am putut uh, încă să discutăm uh, suficient de concret uh, cu Consiliul. Ne-a făcut propuneri și prin uh, intermediul raportorilor din umbra, anume că toate hotărârile pe care le luăm la Comagri privind standardele de comercializare să fie preluate de domnul Dontan, care este raportor pentru OCP unică în cadrul reformei PAC. Așadar, uh, dumnealui este cel care va prelua această temă mai departe, însă hotărârea o ia Comisia Comagri. Nu. În ce privește calitatea, am avut uh, discuții, uh, da, avem discuții de luni de zile încă de când am început să discutăm și aici în Parlament. Și una dintre chestiunile cele mai importante ține de controlul volumelor uh, de către organizațiile de producători. Noi uh, în comisie am avut o poziție unanimă. Am vrut neapărat să ajungem la un acord, însă Consiliul s-a opus. Deoarece Consiliul uh, nu este de acord, uh, a dat și o declarație politică a spus că va trebui să ținem cont de opoziția lor și când vom discuta ulterior despre reforma PAC. Am reușit să facem să înregistrăm un progres în ce privește o altă chestiune, produsele de pe terenurile deluroase. Am reușit să îmbunătățim puțin uh, sistemul actual și mai sunt uh, doar uh, două sau trei lucruri ce trebuie să fie lămurite pe viitor. În 6 iunie vom avea o reuniune cu coordonatorii din umbră. Sperăm să putem aplana toate aceste chestiuni atunci și dacă da, atunci pe 22 iunie vom ține trilogul. Sper să putem uh, ajunge la un acord politic cu președinția daneză pe data de 25. Aceasta nu a fost poziția mea, însă am vrut să mă asigur că există un acord al tuturor grupurilor și am vrut să se știe clar că dacă alegem una dintre opțiuni, fie votul din plenară și votul în a doilea lectură sau obținerea unui acord politic, așa după cum spuneam, un acord cu majoritatea partidelor politice. Știu că mulți au preferat să optăm pentru un acord al tuturor partidelor politice. Ceea ce înseamnă că dacă mergem pe această cale, în cele câteva săptămâni ce ne mai rămân, trebuie să rezolvăm toate divergențele și uh, până pe 25 iunie să putem obține un acord politic. Președintele, mulțumim, mirace Bun, este important acum să alegem o direcție, o cale prin care să putem obține rezultatele pe care ni le dorim în comisie. Sigur că bătălia va continua și va continua controversa cu privire la controlul volumelor. Mai întâi, Dorfman. No, io innanzitutto vorrei Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau mai întâi să-i mulțumesc uh, lui Irace pentru munca depusă. După cum bine a zis, iată că se împlinește aproape un an de când lucrăm la acest dosar. Am reușit să obținem destul de multe rezultate pozitive, însă, din păcate, a mai rămas uh, o chestiune și anume cea a volumelor mari în care nu am reușit uh, să ne înțelegem încă. Când există uh, o perioadă foarte lungă între momentul producției și vânzare, sau hotărârea de a produce și vânzare, vă dați seama că lucrurile se pot schimba foarte mult. De aceea trebuie să știm cum vom fi controlate volumele. La pachetul lactate am reușit să obținem un compromis cu Consiliul. De exemplu, pentru brânzele care au nevoie de o perioadă lungă de maturare, am găsit o soluție. Însă pentru alte produse nu am reușit să găsim o astfel de soluție va trebui să vedem cum uh, putem să negociem și să obținem un acord la o primă lectură. Dacă reușim să facem acest lucru, trebuie să clarificăm ce se întâmplă cu declarația politică din partea Consiliului. Consiliul trebuie să recunoască că noi, Parlamentul, avem aici un rol important de jucat și trebuie să vedem cum uh, vom integra acest dosar în reforma PAC. Sunt convins că trebuie să includem acest uh, dosar în OCP unică și să ne asigurăm că mai devreme sau mai târziu Consiliul înțelege că noi ținem la el și că vrem să găsim o soluție. Poate că ar fi, uh, într-adevăr, o idee bună să reușim să obținem un acord în primă lectură, ca să putem trece mai departe. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc, Herbert! Un punct de vedere foarte clar. Îi dau acum cuvântul colegului Smith, după care Britei Reimers. Mulțumesc, domnule președinte! Mai întâi trebuie să ne exprimăm mulțumirile și recunoștința față de raportoarea noastră. Negocierile au fost lungi și complicate și deloc ușoare. Acestea fiind zise, știm care este aritmetica atât uh, la Consiliu cât și uh, la noi, aici în Parlament. Avem nevoie de câteva soluții Comisia trebuie să știe că și dacă ne agităm noi în această minunată lume nouă și avem tratatul de la Lisabona de partea noastră, noi uh, practic uh, suntem uh, constrânși de Consiliu. Am reușit să obținem numai ceea ce ne-a dat consiliu. N-am reușit să obținem nimic din ceea ce Consiliul ne-a dispus să ne dea. Asta este problema. Se pare că nu am obținut uh, mare lucru față de poziția noastră inițială de negociere. Deci trebuie să recunoaștem care este aritmetica, care este real politicul, real politica care se face și nu este suficient. Deci uh, trebuie să admitem acest lucru. În uh, plen, ar trebui însă să avem o poziție mai fermă, pentru că dacă nu vom fi jalnici pur și simplu, ar trebui să ne comportăm mult mai fermi. Grazie, Smith. Eh, non è... Președintele, mulțumesc, Smith. Michel Donta încă nu a susit, dar pot să vă spun de pe acum că domnul Donta și-a asumat, după cum știți, sarcina de a fi raportor și uh, să includă această temă a volumelor în OCP unică. Brita Reimers, te rog. Ja, im Grunde genommen bleibt da eigentlich nicht. Da, mare nu rămâne mare lucru de spus, uh, pentru că s-au spus deja multe, însă din nou se arată faptul că uh, cei care spun că Parlamentul devine cel care frânează procedurile după uh, tratatul de la Lisabona, uh, nu au dreptate. Să vedem că de data aceasta Consiliul blochează negocierile și uh, apoi ne arată acest, această situație ne arată faptul că nu mai trebuie să ajungem uh, numai la acorduri în primă lectură. Trebuie să încetăm asta pentru că Iată, consili, uh, nu, nu mai putem să uh, ajungem la astfel de acorduri numai pentru că cei din Consiliu nu reușesc să ajungă la un acord, ci la un uh, mandat. Bine, nu Președintele, bine, nu s-au mai înscris alții la cuvânt. Cred că, oricum, uh, majoritatea este de acord că trebuie să continuăm uh, eforturile începute de raportoare, vom continua bătălia, nu am cedat la pachetul lapte, nu vom ceda nici aici la calitate. Sigur că, în același timp, e important să obținem și niște rezultate concrete. Există multe aspecte controversate, vă amintesc unul singur, Regulamentul de calitate conține o normă ex officio care este destul de importantă pentru Parlament, nu pentru că o susține noi, ci pentru că poate reprezenta o armă foarte puternică în ce privește protejarea calității produselor. Iar în ce privește agricultura pe terenurile deluroase, aici, iară, noi am reușit să convingem Comisia să includă și această problemă, ceea ce nu făcuse. Sper să putem face un progres în legătură cu toate aceste probleme, iar la controlul volumelor, majoritatea susține includerea acestui control în pachet. Acestea sunt fronturile noastre de luptă. Dacă nu mai este nimic altceva, îi dorim lui Irace să continue munca începută și în ce privește trilogul de pe 22-25 sperăm să putem obține un acord. Uh, no, sorry. 12. Sì. Uh, modifica del regolamento 73-2009. Urmează modificarea regulamentului uh, pentru care este raportor Luis Capulas Santos, este regulamentul 73 per 2009, plățile directe pentru fermieri. Luis ne va pune la curent cu privire la noutățile ce au apărut. Luis. Obrigat, Presidente. Eh, Toți noi nós că este e un um relator. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că acest raport este unul foarte important din punctul de vedere a stabilității de care au nevoie fermierii în 2013, având în vedere faptul că știm că pro- perioada de uh, programare actuală, din punct de vedere financiar, se încheie în 2012. Este nevoie așadar de o tranziție în 2013, astfel încât agricultorii uh, din Uniunea Europeană să nu se confrunte cu dificultăți. Comisia a propus un document uh, pe care îl analizăm în acest moment. Trebuie să vă spun în acest moment că am avut o cooperare uh, foarte bună cu Comisia, mai ales Cristina Borșman și echipa sa uh, au fost uh, de foarte mare ajutor în acest sens. Și aș dori de asemenea să spun că am avut o bună colaborare cu Comagri. Am avut o reuniune informală la Strasburg și m-am bucurat foarte mult deoarece Comisia a acceptat toate propunerile noastre. Este o veste bună și cred că este un bun semnal pentru negocieri, pentru negocierile ce urmează. Cu toții ne dăm seama că este nevoie să fim rapizi în acest domeniu. Și încă ceva, este nevoie să se schimbe temeiul juridic. Pentru că există anumite probleme specifice în statele membre. Iar acest uh, lucru prevede faptul că trebuie să lucrăm în, în uh, cooperare cu Comisia Jurii, uh, există un termen și acolo și asta mă tem că ar putea să întârzie adoptarea acestor prevederi, uh, ceea ce este exact ceea ce nu dorim. Trebuie oricum să îmi exprim satisfacția că uh, Regatul Unit, Suedia, 10 state membre, 10 dintre noile state membre au putut să ajungă la un acord și sper că putem reduce termenele limită cât se poate de mult și vă rog, domnule președinte, să, stabili, să intrați în contact cu colegul dumneavoastră din Comisia Juri, astfel încât aceștia să adopteze avizul cât se poate de repede Poate că în iulie nu vom putea discuta acest punct, uh, poate în septembrie, cu toate că și atunci ar fi relativ târziu. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente, aș dori să mulțumesc comisiei și secretariatului pentru munca depusă. Mulțumim, Luis! Încă un punct uh, important și bine, este bine că facem progrese. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, cu toții trebuie să fim în uh, mai multe locuri în această dimineață uh, și când spunem că votăm la ora 9, ar trebui să votăm la ora 9. Și doar pentru că văd că sunt patru socialiști în sală, nu trebuie să îi folosim ca să întârziem lucrurile. Vă rog să votăm în sfârșit, pentru că așa s-a anunțat. Pentru a vă informa, ieri am votat schimbarea ordinii de zi de ieri. Urmăm ceea ce am făcut ieri. Atunci ar trebui să comunicați asta membrilor. Spune doamna de Lange. Președintele, ieri am votat uh, schimbarea ordinii de zi și acest lucru a fost uh, comunicat membrilor. Avanti allora col punto 7 all'ordine del giorno, vi prego tutti. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi cu privire la buget. Am să vă rog să scoateți cărțile, cartelele de vot. Votăm mandatul pentru trilogul pentru 2013. Avem 14 amendamente. Avem o solicitare de un proiect pilot până pe 4 iunie, cel târziu, și acest lucru se poate face în conformitate cu regulile pe care secretariatul vi le-a comunicat. Începem cu votul. Aliniatul 1, amendamentul 1. S-a deschis votul. Nu pare să funcționeze. A votat toată lumea. A votat toată lumea. S-a închis votul. Amendamentul 1 se respinge. Votăm acum amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deschidem acum votul cu privire la amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deschid acum votul cu privire la amendamentul 6. S-a închis votul. Amendamentul 6 se adoptă. Votăm acum amendamentul 7. Votul s-a deschis. S-a închis votul se respinge. Votăm acum amendamentul 9. S-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10, Ashworth. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 13. S-a deschis uh, votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 12. Lyon și alții. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 11. S-a închis votul. Se adoptă. Și, nu în ultimul rând, amendamentul 14. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Votul final al rezoluției așa cum este ea modificată. Rezultatul final se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este încă un vot am o rugăminte, însă nu putem vedea uh, cum, se, cum au uh, evoluat voturile dacă nu vedem pe ecran. Am vrea să vedem pe ecran dacă a fost 18 la 7 sau 18 la 13. Nu, nu vedem, ce se, nu vedem rezultatele votului pe ecran. Credeam că era vizibil pe ecran. Ne vom asigura că se va întâmpla acest lucru. Agnew. Preș Domnule președinte, am votat incorrect la primul vot. Am votat nu și am votat... Am, ar fi trebuit să votez nu și am votat da. Nu știu dacă ar fi fost vreo diferență. Bine, vom, vom uh, lua notă de asta, chiar dacă nu schimbă nimic. Votăm acum punctul 6 crearea unei rețele de, colecte de, da, de colectare de date contabile agricole privind venut, veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în comunitatea europeană. Giancarlo Scotta este raportor. Este vorba de un vot. Deci trebuie să adoptăm um, proiectul de raport. Domnul Scotta nu este prezent, însă dacă nu intervine nimeni, putem vota. Votăm așadar amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Puteți vedea cifrele? Da, foarte bine. Observ că toată lumea este foarte trează în această dimineață, spune președintele. Votăm acum amendamentul 3. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 4. Un vot în bloc de la 6 la 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Amendamentul 4 se adoptă. Patru, șase și 10 așadar se adoptă. 5. Votăm amendamentul 5. Britar, dori să intervină. Ai cuvântul. Da, nu. Pe scurt, domnule președinte. Acest amendament a fost modificat prin uh, serviciul juridic, s-a modificat formularea astfel încât să fie compatibil cu articolul 290 și drept urmare va suna Delegated acts in accordance with article 19a for the purpose of amending at the request of a member state the list of divisions per member states. Äh, es ist nur eine este numai o uh, schimbare de formulare pentru ca din punct de vedere juridic să fie uh, compatibil. Foarte bine, spune președintele. Deschidem votul pentru amendamentul 5. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Votăm acum Amendamentul 8, Ashworth. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a deschis votul. Se respinge. S-a deschis acum votul pentru amendamentul 9. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 2. Din partea raportorului s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Votăm acum proiectul rezoluției, așa cum a fost modificat, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate. Acum avem votul cu privire la proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Și votul final pentru a putea merge la negocieri cu, cu Consiliul. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări, uh, felicitările mele lui Giancarlo Scota, raportorul. Am discutat așadar, am uh, terminat punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi. Trecem așadar la punctul 8. Domnule Maier, aveți cuvântul. Bravo. Zu diesem letzten Punkt noch eine Anmerkung zur O observație față de ultimul vot negocierile cu Consiliul nu vor fi ușoare, pentru că problema este aceeași ca de mult. Consiliul dorește acte de punere în aplicare, iar Parlamentul dorește acte delegate. Majoritatea lucrurilor pe care le-am votat acum uh, erau acte delegate, pentru că este vorba de reglementări Vă rog să uh, insistăm, pentru că nu putem uh, ceda aici. Reglementările sunt acte delegate. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Mayer. Este un aspect foarte important, foarte delicat. Amintesc colegilor că am primit o scrisoare foarte clară din partea domnului Lene, din partea conferinței președinților și se solicită tuturor președinților de comisie ca în timpul uh, negocierilor cu Consiliul să nu existe riscul de a se ajunge la acord politic pe punctele uh, relevante pentru implementarea tratatului de la Lisabona. Este foarte important și aș dori să vă amintesc că în iulie vom vota în plen uh, cu privire la actele pe care le-am discutat uh, îndelung cu Consiliul. Este vorba de dezvoltare rurală, plăți directe și așa mai departe. Și dacă nu am ajuns la un acord cu Consiliul și dacă nu ajungem, vom spune foarte clar care este motivul pentru care nu suntem de acord. Vom vota în plen și pe baza acestui uh, vot vom vedea cum continuăm în viitor. Să trecem însă la punctul 8. Allora, colleghi, un minuto solo di interruzione, sta arrivando il... Dragi colegi, reia domnul președinte, o mică pauză de un minut. René Sușon, raportorul din partea Comitetului uh, Regiunilor, trebuie să sosească. L așteptăm și de îndată ce ni se va alătura, reluăm uh, ședința.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 noastre. Îi urez bun venit reprezentantului Comisie, Comitetului Regiunilor, responsabil de reforma PAC, domnul René Sușu. Și îi voi da cuvântul imediat, ne va prezenta raportul și apoi vom asculta întrebările colegilor. Domnule Sușu. Merci, euh, Monsieur le Président. Bonjour. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru această a doua invitație. Comitetul Regiunilor a adoptat proiectul de aviz privind uh, întregul pachet legislativ în data de 4 mai și a fost adoptat cu o mare majoritate, numai trei voturi împotrivă. Vă propun să vă prezint sugestiile noastre la pilonul 1, pilonul 2, dezvoltarea rurală, guvernanța și Uh, voi vorbi așadar despre principalele axe de propunere. Am notat în primul rând că orientările propuse de comisie sunt bune, însă suntem încă departe de o reformă de profunzime care să ne permită să atingem obiectivele pe care și le-a fixat comisia. Printre aceste obiective importante, o agricultură prezentă pe toate teritoriile și am remarcat că propunerea de față nu permite atingerea acestui rezultat. Alte obiective, uh, un tratament echitabil pentru toți agricultorii, un nivel de viață comparabil cu restul societății. Și Deși aceste orientări sunt bune, resursele și instrumentele puse în aplicare nu se ridică la înălțimea așteptărilor și viziunii noastre ce elemente sunt insuficiente? Ei bine, lipsa de reglementare a piețelor, mecanismele propuse, sunt niște mecanisme care pot rezolva situația de criză, dar nu există și un proces de prevenire în amonte de declanșarea unei crize. Din potrivă, sunt eliminate toate mecanismele de reglementare care uh, și-au arătat deja utilitatea. Cota pentru lapte, cota pentru uh, produsele viticole. Ca urmare, trebuie să înțelegem care sunt cu adevărat consecințele acestor eliminări înainte să propunem altceva. În orice caz, mecanismele de gestionare a crizelor și de intervenție în astfel de situații nu sunt suficiente pentru a asigura o siguranță a agricultorilor, mai ales cei care sunt de dimensiuni mai modeste se vor confrunta în mod sigur cu dificultăți. Un alt subiect care este prezent și în dezbaterile din presă, plafonarea și uh, scăderea degresivă. Ei bine, Comitetul Regiunilor, la propunerea mea, a votat o măsură de plafonare care merge mai departe decât cea a Comisiei. Un plafon de 200.000 de euro în loc de 300.000 de euro, cum propusese Comisia, și o scădere degresivă care începe în amonte. Ei bine, la acest subiect important, părerea mea este că este surprinzător să vedem cine primește ajutoarele printre agricultorii europeni și că dintre aceștia vom vedea că media pe exploatație agricolă este de 5.093 de euro. Și avem 3.900 de exploatați din 12 milioane care în Europa au um, primit peste 300 de mii de euro. Deci, o problemă de fond. Trebuie să înțelegem că mm, țările europene se confruntă cu dificultăți, unele cu dificultăți mai grave decât altele și nu cred că astăzi este normal să existe niște uh, um, ajutoare furnizate din uh, fondurile publice care să fie atât de ridicate de unde s-a votat, de aceea s-a votat această um, plafonare. Deci din cei 200.000 de euro votați uh, intră și cei 30% pentru uh, înverzirea, pentru ecologizarea PAC. Un alt element, convergența ajutoarelor, nu numai între Uh, state, pentru că acolo s-a fixat uh, deja o dată, ci intrastat. Foarte multe țări se plâng că au niveluri care nu se ridică la înălțimea angajamentelor luate față de acestea, de exemplu țările baltice și mai ales uh, cele mai, cei mai noi membri ai Uniunii Europene. De aceea cerem Comisiei, ținând cont sigur de consecințele unei convergențe prea rapide, cerem așadar Comisiei să prevadă un calendar precis al convergenței interstate cu criterii, bineînțeles că dacă ne bazăm numai pe un ajutor la hectar peste tot, vom greși. Trebuie să ținem cont de costurile de producție, deci sunt mai mulți parametri care trebuie luați în considerare. În orice caz, trebuie să se lucreze la această problemă fundamentală, pentru că această convergență uh, este indispensabilă. Cerem așadar Comisiei să facă o propunere de calendar și de modalități de implementare pentru acest proces de convergență. La uh, decuplarea ajutoarelor și cuplarea acestora, Comitetul Regiunilor consideră că această cuplare trebuie să fie întărită în zonele cu restricții și cu constrângeri naturale, zonele muntoase, zonele periferice, etc. Ca urmare, cerem ca agricultura biologică, agricultura uh, și mai ales în general agricultura uh, certificată prin uh, norme de calitate să beneficieze de aceste măsuri de cuplare. Și ajungem la acum la un uh, subiect foarte controversat, înverzirea PAC. Comitetul Regional a făcut aici o propunere originală. Toată lumea este de acord că aceste măsuri de ecologizare prin acest procent de 30% nu se pot aplica în mod uniform peste tot. Trebuie să ținem cont de diversitatea fermelor, de diversitatea uh, dimensiunilor. Ca urmare, aceste măsuri trebuie să fie mai flexibile, sigur, ținând cont de același obiectiv esențial și anume de a merge către o dezvoltare rurală uh, Um, durabilă, reală. Și acest procent de 30% uh, pare prea uniform și prea rigid. Ca urmare, noi propunem o măsură originală referitoare și la procentul de 30% și la procentul de 7% de suprafețe ecologice. Ei bine, propunem o mm, organizare pe microteritorii, pe bazine de producție. De exemplu, ar putea să existe contracte de parteneriat între mai mulți agricultori și autoritățile regionale, nivelul regional acolo unde ele există, în acest sens, pentru a avea o punere în comun. De exemplu, pentru cei 30% definiți de Uniunea Europeană, am putea face o ajustare la nivel teritorial, o ajustare mai precisă, iar pentru cei 7% de suprafețe ecologice putem accepta, de exemplu, ca o exploatație să aibă numai 3%, dar se, se compenseze, să se compenseze, îmi cer scuze, cu 12 sau 13% la o fermă de lângă. Ne vedem că această mm, ajustare la nivel teritorial este absolut mm, ușor de implementat, fără niciun fel de constrângere. Acum, zonele cu constrângeri naturale, zonele muntoase, zonele periferice. Aici am cerut ca măsurile care vor fi luate să fie obligatorii și nu facultative, să reprezintă un adevărat al treilea nivel de ajutoare, cu posibilitatea de a aloca până la 10% din fondurile din primul pilon. Deci 10% pentru aceste zone cu constrângeri naturale dacă dorim să se mențină acolo activitățile agricole. La instalarea agricultorilor aici ne bucurăm că există posibilitatea de a interveni pentru a încuraja instalarea agricultorilor și am introdus aici noțiunea de agricultor nou instalat nu numai noțiunea de tânăr agricultor, care este deja o definiție mai veche și cu o limită de vârstă până la 40 de ani, care nu corespunde neapărat realității în ce privește instalarea agricultorilor astăzi. Ca urmare, propunem să fie luați în considerare, sigur, tineri, dar și agricultorii care s-au instalat cel mai recent, noi instalați. Pentru că ne dorim să încurajăm statele, în conformitate cu principiul subsidiarității, să întreprindă măsuri pentru a favoriza accesul la terenuri. Pentru că aceasta este cea mai mare dificultate. Și acum trec la dezvoltarea rurală. Al doilea pilon. Aici putem spune că în absența reglementării, ă, împreună cu absența reglementării piețelor, dezvoltarea rurală reprezintă cea mai mare dezamăgire față de propunerea înaintată de comisie. Sigur că există elemente pozitive și voi prezenta câteva dintre ele, mai ales cadrul strategic comun, care include fondurile structurale și uh, FADR, este un punct important, la fel și integrarea dezvoltării rurale în strategia UE 2020, și acesta este un punct important. Faptul că programele LIDER pot să profite de fondurile europene este un lucru pozitiv, însă și mai mult decât în primul pilon, mijloacele, resursele din al doilea pilon nu se află la înălțimea obiectivelor de aici. Cele șase priorități anunțate prin propunerea comisiei sunt uh, foarte puțin uh, articulate, uh, conectate între ele. Introducerea unui mecanism de gestionare a riscurilor arată faptul că s-au pus foarte multe subiecte, s-au amestecat foarte multe subiecte în această dezvoltare rurală. Un astfel de mecanism nu are ce să caute în al doilea pilon. Avem senzația că în acest pilon s-au înghesuit tot felul de um, subiecte de care s-a dorit să se scape. Gestionarea riscurilor, managementul riscurilor ține exclusiv de pilonul 1. Revenind la acest al doilea pilon, de dezvoltare rurală, el se află la intersecția între politica agricolă comună și politica de coeziune. Ehm, Comitetul Regiunilor recomandă Comisiei să propună o strategie reală de dezvoltare rurală, o strategie europeană de dezvoltare rurală, care să fie adaptabilă apoi la nivelul fiecărui stat membru în cadrul unor contracte de parteneriat, așa cum se prevede în legislația Comisiei Europene. De asemenea, Comitetul nostru propune și crearea a două subprograme tematice care să încurajeze producțiile uh, certificate prin normele de calitate și, de asemenea, în favoarea agriculturii periurbane, care uh, ridică probleme în multe locuri, pentru că, țări, uh, pentru că uh, orașele uh, reduc din ce în ce mai mult terenurile agricole din jur. Se dorește transferarea unui procent de 10% din pilonul 1 spre pilonul 2, sigur că asta conform deciziei statelor membre, dar posibilitatea există. Sigur cu accentul pe cercetare și inovație. Și ajung acum la ultimul punct, care se referă la guvernanța, la implementarea acestei politici agricole comune. Cadrul de guvernanță multinivel, european, național, regional, este un element esențial pentru a conserva diversitatea rurală de pe teritoriile uh, europene. Comisia propune un cadru strategic comun pentru uh, gestionarea tuturor fondurilor europene care intervin în acest domeniu De aceea, ni se pare indispensabil ca acest contract de parteneriat care va fi încheiat între Uniunea Europeană și fiecare stat membru să poată să fie apoi implementat la nivel regional. Această implementare regională ar trebui să permită autorităților de la nivel regional să ia și ele parte la procesul lor de construcție agricolă și rurală și mai ales la procesul de construcție a dezvoltării rurale. Sigur, cu condiția ca autoritățile regionale, locale să dispună de mijloacele necesare pentru a adopta, pentru a adapta, îmi cer scuze, acest cadru general la realitățile lor de pe teren. În acest sens, cerem ca reprezentanții nivelului uh, rural, nivelului regional, să fie uh, implicați în acest proces acești reprezentanți trebuie să facă și din Comitetul pentru Dezvoltare Rurală, care va sprijini Comisia în uh, acest exercițiu. Așadar, pachetul legislativ pe care îl avem în față reprezintă o miză foarte importantă în ceea ce privește integrarea dimensiunii teritoriale și implicarea strânsă a autorităților locale și regionale în implementarea PAC. Trebuie să întărim regionalizarea guvernanței, adică partea de implicare a nivelului regional în uh, implementarea PAC. Și un ultim punct despre buget, așa cum este el propus în prezent. Ni se pare că e vorba de un nivel minim sub care nu trebuie în niciun caz să se coboare. Și vă mulțumesc foarte mult uh, pentru atenție. Grazie. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Rone Sușo, pentru că ne-ați prezentat ceea ce s-a întâmplat la Comitetul Regiunilor, Jan Peter și apoi Dorfman. În primul rând, vă mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră și pentru lucrurile foarte concrete pe care le-ați spus. Pentru mine, Comitetul Regiunilor este unul foarte important pentru că face legătura între deputații europeni și uh, baza, uh, pentru că ceea ce facem în primul și al doilea pilon trebuie să și ajungă în regiuni. Și de aceea părerea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Am câteva întrebări. Prima se referă la bani. Știu că în general, știu de la fermier că înainte să poți mulge o vacă trebuie să o hrănești. Deci uh, mă interesează, uh, mă voi referi la suma oferită uh, în regiuni. Mă întreb care este poziția dumneavoastră, cât de ridicat ar trebui să fie finanțarea pentru că, uh, bineînțeles, trebuie să uh, uh, distribuim banii pe care i-am câștigat deja. S-a vorbit despre ecologizare. Întrebarea mea, eu am urmărit abordarea comisarului și am spus că aș dori ca agricultura să fie prezentată și prezentată pentru public mai verde. Uh, există un avantaj, faptul că există în statele membre pe bază voluntară programe pentru mediu. Există uh, programe recunoscute de către Uniunea Europeană pe care uh, unele uh, exploatații deja le folosesc și acestea ar putea fi uh, ar putea avea o derogare de la prevederile de uh, ecocondiționalitate. Apoi, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, ați discutat uh, aspectele ce țin de cofinanțare? Pentru că de multe ori uh, există probleme cu um, partea pe care trebuie să o financeze exploatațiile. Și aș vrea să știu dacă aveți uh, posibile soluții pentru asta. Aceasta ar fi întrebările mele. Vă rog. Uh, mulțumesc. Iar... Uh, Mulțumim. Urmează Dorfman, după care vicepreședintele Bove. Ja, ich möchte dem Berichterstatter aus dem Ausschuss der Regionen Aș dori să mulțumesc uh, raportorului de la Comitetul Regiunilor. Anul trecut am avut posibilitatea să merg uh, într-o um, regiune împreună cu Comitetul Regiunilor și am văzut ce rol important joacă politica agricolă comună aș vrea să uh, abordez un subiect pe care cred că trebuie să-l discutăm mai îndeaproape, și anume uh, finanțarea suplimentară a zonelor dezavantajate. În primul pilon am vorbit mult despre asta, uh, despre, um, despre fondurile suplimentare pentru tinerii fermieri, fondurile propuse pentru uh, Uh, regiunile dezavantajate. Încă nu am discutat despre asta și va trebui să discutăm acest lucru, să vedem ce fel de poziție avem aici. Dacă vrem să păstrăm um, uh, zonele dezavantajate în uh, agricultură, trebuie să găsim o soluție pentru ele. Salut ceea ce a spus raportorul Sușon cu privire la uh, managementul riscului. Cred că propunerea de a păstra asta numai în al doilea pilon, astfel încât să nu se folosească bani din primul pilon și să nu se, să nu se uh, micșoreze fondurile din primul pilon. Dar această abordare mi se pare destul de absurdă, pentru că ar fi mult mai logic ca uh, acoperirea riscului să fie inclusă în, în primul pilon. Și cred că ar trebui să ne întrebăm dacă propunerea uh, Comisiei de a prevedea asta în, uh, în al doilea uh, pilon nu ar trebui uh, regândită Apoi statele membre vor putea vedea uh, dacă vor uh, să facă acest lucru, dacă uh, vor sau nu, cum vor să folosească gestiunea riscului. Dar mi s-ar părea mult mai logic ca toate acestea, că, ca gestiunea riscului să fie inclusă în primul pilon. Cred că ar trebui să găsim o soluție. Mulțumesc. Jose. Mulțumim. Urmează Jose, după care lui Scapola Santos. Da, bună ziua! Mă bucur foarte mult că René Sușon este astăzi alături aici, de, e alături de noi, reprezintă Comitetul Regiunilor și îmi pare bine să-l văd în acest cadru. Am ascultat uh, expunerea domniei sale și uh, mi s-a părut păcat că suntem doar uh, în format de trilog și nu putem avea și un format de quadrilog. Știm că adesea statele sunt uh, destul de departe de preocupările și realitățile rurale, mai departe decât regiunile. Iată de ce aș uh, propune, nu știu prin ce modalitate o putem face, dar haideți să aspirăm să propunem să existe quadriloguri pe viitor reglementarea și degresivitatea mi se pare că au fost bine abordate, împărtășesc uh, opinia Comitetului Regiunilor și în uh, dezbaterile pe care le vom avea cu Consiliul, sper să putem transmite către fiecare stat membru acest mesaj. Am impresia că statele, guvernele sunt foarte îndepărtate de constatările pe care le găsim la Comitetul Regiunilor. Comitetul Regiunilor uh, face niște constatări uh, foarte bune cu privire la agricultori, însă ele nu sunt luate în seamă. În ce privește echitatea distribuirii, iarăși, uh, nu putem să mai rămânem în sistemul actual. Am trei întrebări pe care vreau să le adresez reprezentantului Comitetului Regiunilor. Două întrebări și o interogație, ca să zic așa. Ce putem face în legătură cu micile ferme, micile exploatații? Nu s-a vorbit suficient de ele. Poate că le-am putea încadra la dezvoltarea locală. În ce privește ecologizarea, am purtat uh, dezbaterea deja aici între noi și am vrea să știm uh, cum putem uh, integra în ecologizare posibilitatea de a recâștiga autonomia în ce privește proteinele vegetale autonomia noastră. Nu am înțeles cum s-ar putea face acest lucru și poate că am reușit să găsim o explicație dacă prelungim puțin dezbaterea. Ce părere aveți în legătură cu cei 7%? Există deja destulă birocrație la nivel european. Mă tem că acel 7% nu ne aduce decât un plus de birocrație. Ce părere aveți? Mulțumesc! José, Luis, e poi... Mulțumim, Jose. Urmează Luis, după care Michel Donta. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului Sușon pentru prezență. Îl respectăm uh, pentru experiența pe care o deține, nu doar în calitate de membru al Comitetului Regiunilor, ci și în calitate de reprezentant al autorității de stat franceze. Domnia sa ne transmite un aviz pe care îl ascultăm întotdeauna cu mare atenție. Cu privire la câteva dintre opiniile exprimate, voi uh, da răspunsul meu în raport Există, cred eu, o incoerență în propunerea Comisiei Europene, deoarece propune o convergență accelerată în statele membre și o convergență extrem de înceată între state, între un stat și restul statelor. Deci, eu cred că ar trebui să se reducă eventual uh, viteza convergenței în plan intern, în plan național și să se accelereze din potrivă viteza uh, convergenței pe plan comunitar. Avem uh, câteva propuneri în acest sens și consider că propunerea pe care dumneavoastră o faceți de a um, distribui în teritoriu propunerile de ecologizare ne, poate, ne poate ajuta să depășim un obstacol. Ajutoarele sau fondurile individuale pe care le dăm agricultorilor cu condiția ca ei să respecte niște practici de mediu, e bine, nu știu în ce măsură agricultorul poate primi aceste ajutoare, aceste fonduri pentru exploatația sa. Câte vreme condițiile de mediu trebuie să fie verificate la fața locului. Cum ne putem asigura că condițiile de agromediu sunt bine respectate pe plan local noi de aici? Deci e o problemă de punere în aplicare. În orice caz, discuția va continua în lunile viitoare. O altă dificultate pe care am constatat-o și pe care văd că ați remarcat-o și dumneavoastră este următoarea. Noi, agricultori, noi, fermieri, este necesar să instruim și să formăm tineri care să facă agricultură, sau nu neapărat tineri, să-i numim noi agricultori, și în acest scop trebuie să creăm o formă de sprijin care să-i încurajeze, și avem nevoie de o definiție a noului agricultor. Ce înseamnă un agricultor nou? Dacă nu avem o definiție clară, riscăm să creăm uh, o portiță pentru cei care vor să fraudeze sistemul. În ce privește restul propunerilor uh, menționate și acestea merită să ne aplicăm asupra lor, am avut ocazia să particip la o reuniune a Comitetului Regiunilor și deci vă stau la dispoziție astăzi și ulterior ca să vă transmit uh, părerea mea și pentru a asculta, desigur, avizul Comitetului Regiunilor pe diversele puncte. Mulțumesc, urmează Michel Donta. Și eu, la rândul meu, țin să-i mulțumesc raportorului Comitetului Regiunilor pentru intervenție. Mă auziți? Ah, euh, Spuneam de aici că și eu țin să-i mulțumesc raportorului Comitetului Regiunilor pentru intervenție. Singurul meu regret este că această intervenție vine abia după ce noi uh, ne-am prezentat raportul. Așa cum spunea colegul uh, Capula Santos, uh, sper să găsim uh, niște răspunsuri în propunerile de amendamente. Amendamente la propunerea comisiei. Sper ca remarcele noastre să fie luate în seamă. Aș avea trei sau patru întrebări și observații în ce privește următoarele aspecte. OCP unică. Am uh, notat că Comitetul Regiunilor deplânge dizolvarea fostelor uh, reglementări, însă nu văd care ar putea fi noile instrumente pe care le propune pentru a asuma uh, reglementarea pieței. În al doilea rând, aș vrea să știu ce înțelegeți dumneavoastră prin rolul regiunilor în uh, pilonul întâi? Cum uh, anvisajați această participare în pilonul 1? Eu uh, știu că dezbaterea este închisă cu privire la primul pilon, deși uh, dumneavoastră puteți participa la cel de-al doilea pilon. Și, în fine, o remarcă în ce privește pe noi fermieri. E bine, știu că am vrea să putem acorda fonduri publice tuturor celor care intră în această profesie, dar uh, în uh, aceste vremuri în care banii ne lipsesc, aș pune aici un asterisc la această aspirație. Când ai 25 sau 30 de ani, sigur că nu ai avut timp să-ți aduni capital ca să pornești o întreprindere. De aceea este bine să primești un sprijin pentru intrarea într-o meserie care necesită un capital important dacă vrei să ai o activitate rentabilă. Când însă începi această meserie la 40 și 45 de ani, Uh, deja ai avut timp să îți aduni uh, oarecare capital ca să poți să te lansezi. Sigur, nu e uh, cazul tuturor, dar în general cred că așa stau lucrurile. Mulțumesc. Grazie, Michel. Bine, L'ultima inter... Președintele, mulțumesc, Michel. Ultima intervenție, Agnew. Mulțumesc. Nu mi-amintesc uh, să fi auzit uh, la dumneavoastră uh, ceva în legătură cu um, culturile libere. În Marea Britanie noi vedem că acestea sunt practic um, deloc benefice pentru mediu, pentru că nu fac decât să aducă mai mult trafic într-o zonă în care vin mulți oameni din cauza că este atractivă. Eu cred că există trei modalități de a reduce, de a preveni acest lucru. Eventual am putea reduce de la trei la două culturi. În al doilea rând, participarea la o schemă de mediu ar putea fi privită ca o cultură și, în al treilea rând, am putea ridica pragul de la nivelul minim, uh, ridicol de minim, care există în prezent. Puteți să comentați, vă rog. Președintele, mulțumesc, Agnew. Dacă nu mai sunt și alte intervenții, aș da cuvântul raportorului René Sușon. Și eu, uh, mulțumindu-i pentru uh, prezentarea pe care a făcut-o mai devreme. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund uh, la cele mai importante întrebări. Dacă nu uh, răspund la toate întrebările, să știți că vă stau totuși la dispoziție pentru a dialoga fie cu raportorii, fie cu deputații care doresc precizări suplimentare. În ce privește finanțarea, am spus foarte clar că uh, nu vreau să insist prea mult, dar Comisia ne vine cu o propunere de 400 um, de miliarde de euro aproximativ pentru următoarea perioadă, dar asta ni se pare un minim. Știu că unii regretă că um, guvernul anterior a cerut printr-un memorandum să scadă contribuția Franței Ceea ce înseamnă că ne este greu să păstrăm politicile actuale, PAC, politica de coeziune, iar Comitetul Regiunilor a fost foarte ferm. Nu putem să coborâm și mai tare această cifră. În ce privește pe cei din uh, zonele defavorizate, din zonele muntoase, noi uh, ținem la aceste zone și vrem să facem ceva pentru ele. Trebuie să renunțăm la abordarea tehnocrată, să nu mai uh, vedem aceste zone muntoase ca pe o povară pe care trebuie să o ducem. Nu, în societatea de astăzi, ele reprezintă o șansă excepțională. Să ne gândim la munții Europei, ce ascund ele, păduri. Cum putem să facem o politică a biodiversității dacă nu mizăm și pe păduri? Unde sunt resursele minerale, resursele de calitate? În munții Europei. În uh, Franța avem un comitet pentru masivul central și acesta a comandat un studiu cu privire la amenajările și la um, serviciile pe care le aduc um, zonele montane pentru ansamblul societății și am constatat că valoarea comercială a acestor beneficii, acestor avantaje, este considerabilă. Până acum nici nu a fost calculată, abia am început să o facem. Deci vă atrag atenția. Nu mai putem uh, considera că zonele defavorizate reprezintă o povară pentru noi, un cost, ci, din potrivă, niște zone care ne aduc uh, bogății inestimabile pentru dezvoltarea noastră durabilă. Deci, domnule Dorfman și um, ceilalți care au intervenit, suntem gata să lucrăm pe această chestiune. În ce privește instalarea noilor fermieri, da, suntem de acord să-i sprijinim. Dar dacă promovăm um, această formă de sprijin, va trebui să recunoaștem că avem tot mai mulți oameni care depășesc vârsta de 40 de ani și chiar dacă nu vedem uh, problema capitalului la această vârstă la fel, uh, trebuie să recunoașteți că aici avem o problemă reală. De îndată ce există un venit care poate fi obținut uh, prin alte activități, nu neapărat agricole, care depășește 10.000 de euro, considerăm că avem de-a face cu un agricultor activ. Eu uh, nu cred că ar trebui să lăsăm o definiție foarte largă pentru agricultorii activi. Aceasta trebuie să includă o diversitate a culturilor, dar nu cred că trebuie să lăsăm o definiție complet interpretabilă. Jose Bové are dreptate în ce spune uh, și uh, noi am fost uh, foarte fermi, deși unele țări doreau uh, să renunțe la sumele forfetare pentru micii fermieri, noi am spus că un, o sumă de 1000 de euro ar fi potrivită. Peste această sumă nu credem că trebuie să facem controle suplimentare. Dacă ne uităm la sumele plătite pentru țările nou aderate, vedem că marea majoritate a acestor țări nu depășesc pragul de 1000 de euro. De asemenea, Uh, am vorbit și despre necesitatea unei flexibilități a acestor măsuri, atât pentru cei 30%, cât și pentru cei 7% de suprafețe ecologice. În, uh, ați vorbit despre planul de proteice și acesta este sigur și el inclus în uh, solicitările noastre. Avem nevoie de acest uh, plan și de fiecare dată când vor exista culturi proteice trebuie să fie luate în considerare. De asemenea, considerăm că um, culturile permanente, pajiștile permanente trebuie să fie și ele luate în uh, considerare. cei 30% pe de-o parte și cei 7% trebuie să fie gestionați în așa fel încât aici să intre și plățile individuale. Statele membre vor spune ce fel de uh, modalitate de management se preferă. Dacă avem un mod de management național, atunci sistemul pe care îl propunem noi, și anume un contract de parteneriat între un grup de agricultori la nivel de bazin de producție și autoritatea de management, uh, ei bine, dacă autoritatea de management este statul, atunci e mai greu pentru că controlele sunt foarte numeroase, dar este mult mai ușor dacă alegem nivelul regional, pentru că autoritățile regionale uh, acționează conform principiului de cofinanțare uh, pe pilonul 2 la pilonul 1 deocamdată nu intervin, Comisia deschide o posibilitate de intervenție, dar noi considerăm că aceasta este, de fapt, soluția. Și pentru pilonul 1 și pentru pilonul 2 trebuie să mergem către o implementare regionalizată și în cadrul acestora măsurile de înverzire, de ecologizare, trebuie să uh, conțină o listă de culturi posibile și apoi regiunile în cadrul contractelor pe care le fac uh, cu uh, agricultorii vor decide nivelul de control și cum se aplică în mod concret. Vă reamintesc că și noi suntem uh, autoritate de management pentru unele fonduri europene, pentru FADR suntem, de asemenea, în uh, parte în procesul de cofinanțare. Ca urmare, este nevoie ca toate aceste procese să fie gestionate într-un mod cât mai flexibil, pentru că dacă ne dorim să se aplice aceleași măsuri peste tot, în același mod, în întreaga Europa, atunci ce vom obține va fi dispariția multor ferme mici și medii, pentru că acestea nu vor avea capacitatea să se adapteze. Mm, un, uh, o soluție cheie pentru această, mm, un factor cheie pentru această politică agricolă comună va fi capacitatea de adaptare la diversitatea tipurilor de agricultură. Avem nevoie de această diversitate, avem nevoie de să continue să existe toate fermele din Europa și trebuie să le dăm posibilitatea să reușească. Și ca să reușească, trebuie să renunțăm la o uniformitate a managementului. Trebuie să ne apropiem mai mult de realitatea de pe teren, de, pe reali- de realitatea agroeconomică, de unde această guvernanță multi- nivel care trebuie să fie pusă uh, în aplicare. Europa, stat și regiune. Iată cele trei niveluri de care este nevoie pentru un management corect. Am dat niște detalii suplimentare și aș putea să mai uh, dau și altele într-un alt cadru. Am uitat însă întrebarea fundamentală a lui Michel Dantin privind instrumentele de reglementare. Noi am arătat cu prudență că avem nevoie de o reglementare, dar nu există o evaluare suficientă a impactului eliminării mecanismelor existente. Studiul făcut nu a fost suficient de aprofundat. Care este impactul eliminării cotelor la lapte asupra uh, fermelor și exploatațiilor din zonele defavorizate? Asist în fiecare zi la dispariția producției de lactate din zonele muntoase atât timp cât uh, nu se face o valorificare suficientă a laptelui, mai ales prin intermediul produselor cu uh, înaltă valoare adăugată, cum sunt, de exemplu, uh, brânzeturile um, cu uh, denumire de origine controlată. Uh, un agricultor care are, nu știu, care produce 150.000 de litri de lapte uh, obișnuit sau de lapte certificat cu norme de calitate, nu uh, este protejat, nu, nu este diferit în niciun fel. Cele două cazuri nu sunt în niciun fel diferențiate și nu există niciun fel de măsuri de protecție. Ca urmare, Europa trebuie să realizeze niște studii precise, niște uh, evaluări care să nu fie numai macroeconomice și care să vadă care este consecința la nivel teritorial asupra elimină- a eliminării, îmi cer scuze, acestor uh, mecanisme. Și dacă ne uităm la Statele Unite și vedem că acestea pun în uh, aplicare niște lucruri pe care noi acum le eliminăm, poate că ar trebui să vedem aici o problemă. în 1984, când s-a introdus uh, cota la lapte, nu s-au înțeles lucrurile imediat, însă, între timp, am văzut că uh, consumul și uh, oferta au fost echilibrate, ceea ce a condus la o salvare a acestui sector. Acum, când se propun noi instrumente, trebuie totuși să fim atenți și, înainte de toate, să evaluăm situația înainte ca uh, Uh, mecanismele existente să fie schimbate. Pentru că numai după această cunoaștere a impactului vom putea lua măsurile cu adevărat adaptate. Iată, domnule președinte, îmi cer scuze pentru această prezentare mai lungă, dar sunt elemente fundamentale. Este adevărat că și autoritățile locale au un rol major de jucat aici, mai ales regiunile. Noi nu putem fi numai niște cofinanțatori, numai niște bancheri pentru uh, pilonul 2, este rolul nostru de astăzi. Suntem căutați atunci când trebuie să semnăm cecuri. Dar trebuie să fim și noi prezenți în viziunea globală, care trebuie să fie coerentă. Uniunea Europeană vorbește despre contracte de parteneriat. Atunci trebuie și regiunile să fie implicate îndeaproape aici. Este o condiție pentru o implementare eficientă a unei politici agricole comune diferențiate, sigur, fără uh, complicații excesive pe care Uniunea Europeană le denunță. Vă mulțumesc foarte mult! Molto bene, grazie a René Sucione. Molto... Mulțumesc. Mai avem două puncte pe ordine de zi, 8 și 9. Sunt două rapoarte ale doamnei Calniete, care încă mai este la vot într-o altă uh, Uh, reuniune. De aceea propun să facem 5 minute de pauză și să revenim când va veni doamna Calniete. Mulțumesc! Bene, possiamo riprendere. Președintele, reluăm. Riprendiamo la commissione, Sandra Caniete rientra. Reluăm uh, reuniunea, doamna Sandra Calniete este alături de noi. Avem, ne rămân două puncte pe ordinea de zi, punctele 8 și 9. În primul rând însă, dați-mi voie să urez bun venit Um, celor din Congresul American care sunt alături de noi. Este vorba de um, persoane din Comisia pentru Agricultură. Aș dori să mulțumesc um, Fundației Bertelsmann. Uh, cred că sunteți de a, la curent uh, cu faptul că există personal un schimb de personal între angajații ai Parlamentului și angajați ai um, ai Congresului American. Și mi se pare o inițiativă foarte bună pentru că uh, în uh, acest moment uh, Comisia pentru Agricultură din Congres se ocupă de uh, legislația referitoare la uh, fermieri. Salut așadar acest uh, grup de colegi din America și cu aceasta trecem mai departe pe ordinea de zi cu punctul 8, instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Raportor este doamna Sandra Calniete. În urma unui schimb de opinie pe 24 aprilie, examinăm acum proiectul de aviz al doamnei Calniete cu privire la programul pentru cercetare și inovare pe care noi îl numim Orizont 2020. În a doua parte vom discuta programul specific. Comisia pentru Agricultură consideră că subiectul acestor două uh, rapoarte este identic. Dau cuvântul doamnei Sandra Calniete. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că, am întârzi, că am întârziat munca acestei comisii pentru că a trebuit să votez în comisia IMCO. Aș dori să încep prin a mulțumi comisiei pentru eforturi. Uh, în eforturile făcute în pregătirea, elaborarea propunerii pentru Orizont 2020. Este Uh, o propunere menită să îmbunătățească competitivitatea europeană în, la nivel uh, internațional. Este pentru prima dată când există finanțare pentru anumite domenii de cercetare și inovare care sunt toate aduse la un loc, aceste fonduri. Orizont 2020 are ca aspect, ca scop promovarea um, inovările și uh, transferarea lor în produse și servicii. Acest lucru ar crea uh, oportunități de afaceri și ar îmbunătăți uh, calitatea vieții oamenilor. Obiectivul este de asemenea să reducem birocrația prin uh, simplificarea regulilor și procedurilor, astfel încât să ne asigurăm că uh, includem în, că, sunt, că participă la cercetare oameni de știință de înaltă calificare și că sunt implicate astfel, asemenea întreprinderi care sunt um, capabile să uh, ducă mai departe inovarea pentru avizul uh, meu m-am uh, concentrat asupra competențelor acestei comisii, care se bazează mai degrabă pe aspecte ce țin de agricultură. Am luat în considerare preocuparea colegilor cu privire la faptul că cercetătorii uh, Uh, generează idei valoroase care însă nu sunt implementate în viața reală, pentru că de multe ori societatea nu este informată cu privire la uh, aceste descoperiri sau inovări. De aceea mi se pare foarte important să rectificăm lipsa aceasta de informații și să creăm un dialog intens între oamenii de știință și alte Uh, părți uh, care sunt implicate în uh, implementarea acestui proiect. Trebuie ca toate părțile interesate să fie consultate. De exemplu, în domeniul nostru, diferite organizații agricole care au pierdu, au, au foarte multă experiență practică și ar putea fi uh, niște parteneri uh, foarte constructivi care ar putea aduce o contribuție benefică pentru toată lumea. Orizont 2020 uh, se ocupă și de aprovizionarea, de subiectul aprovizionării societății cu alimente uh, sigure și sănătoase. Această comisie și-a exprimat preocuparea cu privire la creșterea nevoii, cererii de alimente în ultimele decenii. Eu, la fel ca și alți colegi, considerăm că este momentul să ne gândim cum putem asigura uh, cantitatea de alimente necesare, nu numai în Europa, dar și în țările în curs de dezvoltare. Cred că mulți sunt pe bună dreptate uh, furioși pe faptul că 20, aproape 30% din uh, alimentele produse ajung la gunoi. Trebuie să găsim soluții practice pentru a uh, reduce risipirea alimentelor. Aș dori să subliniez faptul că propunerea comisiei este echilibrată și reduce uh, povara administrativă actuală. Se pot face propuneri până pe 7 iunie și amendamente și sper că colegii vor, uh, vor profita de această ocazie. Având în vedere că datele și termenele limită au fost uh, foarte stricte, nu am putut să mă uh, consult cu raportorii din umbră. Voi încerca să recâștig timpul pierdut în momentul în care vom lucra la amendamente, deoarece doresc să avem un aviz uh, echilibrat din partea acestei comisii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, Sandra. Mulțumim, doamnă Calniete. A cerut cuvântul domnul Jose Băve. Euh, madame la rapporteure, je vous ai écouté avec beaucoup... Da, V-am ascultat uh, cu mare atenție, stimată doamnă, și cred că propunerile dumneavoastră merg uh, în sensul bun. Citind uh, citind uh, propunerile mm, de Cercetare, mi s-au părut a fi foarte îndepărtate de ceea ce ne dorim noi. Uh, mi s-au părut că vin în sensul așteptărilor unui lobby care a făcut deja foarte multe stricăciuni prin proiectele propuse, inclusiv noțiunea de bioeconomie, ceva ce nici măcar nu pot să înțeleg, ca și când am încerca încă o dată să introducem biotehnologiile și mai precis uh, organismele modificate genetic și că încă o dată ar părea că ne dorim ca DG Cercetare să financeze în continuare niște probleme care nu au nicio legătură cu avantajele pentru agricultură. Nu trebuie să uităm că 500 de milioane de euro au fost deja cheltuite pe aceste subiecte, 200 de milioane de euro numai în ultimii 10 ani. Sunt niște sume enorme și sunt programe de mai multe zeci de milioane de euro care vizează convingerea cetățenilor europeni că uh, OMG-urile sunt ceva pozitiv. Mă bucur să văd că pagina aceasta s-a întors, că am trecut de acest uh, gen de lobby. Ceea ce a spus și uh, domnul uh, Cioloș, și anume că trebuie să găsim mijloacele necesare pentru a răspunde noilor preocupări, încălzirea climatică, biodiversitatea și scăderea costurilor de producție pentru agricultori, pentru ca aceștia să fie mai autonomi și mai economi. Este ceea ce spune de altfel și programul SCAR, pe care cred că îl cunoașteți. Este vorba despre Comitetul Permanent pentru Cercetare în Agricultură. Acest comitet spune foarte clar care sunt nevoile sectorului, integrând aici însă cunoștințele și metodele pe care agricultorii le au. Principiul agroecologiei. Iată uh, aspecte care trebuie să rămână în centrul proiectului nostru pentru agricultură. Sunt, uh, de altfel, sugestii pe care cred că putem să le facem. Uh, știu că noi supunem doar un aviz, însă bugetul de cercetare agricolă în interiorul bugetului de cercetare ar trebui să, ar trebui să fie transferat la agricultură, adică la PAC, pentru a fi uh, gestionat direct în interiorul sectorului de agricultură. Asta ar fi mult mai uh, logic decât să-l lăsăm la DG Cercetare. Asta cred că este direcția pe care trebuie să ne îndreptăm. Vicepresidente Paulson, poi Martin Osling. Uh, doamna Paulson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului, pen, raportoarei pentru un excelent raport. Sunt de acord cu raportarea când spune că propunerea comisiei este excelentă, însă mai există multe oportunități de îmbunătățiri. 2020 va fi, Orizont 2020 va fi un instrument de cercetare și inovare foarte important. Și asta și în agricultură, uh, silvicultură și pentru zonele rurale în general. Cel mai important pentru noi este al treilea pilon, secțiunea 2. Uh, alimentație, uh, agricultură și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, este esențial ca noi din Comisia Agri să încercăm să găsim punctele în care politica agricolă și cercetarea pot să meargă mână în mână. Să, găsi, să vedem unde pute, de unde putem obține un beneficiu pentru uh, fermieri, de unde pot ei obține cunoștințe, know-how, de unde pot obține detaliile de care au nevoie. Este important însă de asemenea să existe un flux al informației, astfel încât cercetarea să nu rămână în, închisă, să nu rămână accesibilă numai unui anumit grup. La asta mă refer când vorbesc despre cercetare și know-how, de exemplu, în ceea ce privește uh, creșterea animalelor. O mare parte din cercetare uh, rămâne uh, cunoscut numai unui grup de oameni de știință și nu ajunge la oamenii care într-adevăr cresc aceste animale. Asupra acestor uh, fapte ar trebui să ne concentrăm. Trebuie, de exemplu, să vedem rolul Institutului European uh, de uh, Informație. În uh, programul lor au uh, un, uh, un punct care se numește grupuri de inovare și know-how. Încearcă să facă legătura cu competențele avansate și diferite instituții, organizații, întreprinderi. Astfel încât să existe o competență ce să combine teoria și practica există un astfel de grup care se oferă și de produse alime- se ocupă și de produse alimentare. Grupul ALDE va depune o serie de amendamente și ne vom ocupa în acestea de legătura directă între agricultură și poate silvicultură și viitoarele programe de cercetare. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă vicepreședinte Paulson. Martin Heusling. Aș dori să mă refer la un aspect care cred că este important pentru viitorul politicii de cercetare. Trebuie mai ales să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii în acest domeniu. Foarte mulți bani din cercet- de cercetare se duc în uh, mari întreprinderi se duc la, în instituții de cercetare care sunt într-un turn de fildeș și până la urmă nu se aplică nimic. Încă ați, însă ați menționat un punct important. În ce direcție trebuie să se uh, facă cercetarea? Care este uh, utilitatea acesteia. E bine, ați vorbit despre risipa uh, din domeniul alimentelor. În ultimii ani, toate inovările au mers în direcția creșterii profiturilor uh, și uh, creșterii randamentelor și așa mai departe și de multe ori era vorba și de modificări genetice. Este foarte clar că cercetarea însă trebuie să ne ajute la o mai eficientă utilizare a resurselor trebuie să ne ajute să mergem într-o direcție a durabilității și trebuie să ne ajute să vedem care sunt instrumentele pentru a sprijini o agricultură care funcționează cu mai, puține, cu mai puțin combustibil fosil. Aici cred că trebuie să fie centrele noastre de greutate. Aș dori încă să mă mai refer la câteva puncte sau mai, s-a mai menționat acest lucru, și anume faptul că în anumite domenii nici nu mai avem cercetare în Europa. De exemplu, uh, plant, plantele proteice sunt, uh, au fost complet uh, neglijate în ultimul timp și ar trebui să punem accentul pe asta pentru că nu putem accepta pe termen lung să trăim din importuri de soia. Mulțumim, Martin. Jim Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei raportor pentru raportul său. Petrecem foarte mult timp în această comisie discutând despre actul de a munci într-o fermă, dar poate că nu petrecem atât de mult, suficient de mult timp uh, gândindu-ne cum putem să îmbunătățim uh, Uh, viața fermierilor din punct de vedere al cercetării și dezvoltării. Și cred că asta este o oportunitate extraordinară pentru sectorul agricol să se conecteze la cercetare și dezvoltare. Trebuie să încurajăm universitățile noastre, institutele de uh, silvicultură și agricultură pentru a uh, face față uh, provocărilor uh, pentru a căuta răspunsuri la provocările actuale. Sunt de acord uh, cu Jose Bove uh, cu privire și la organismele modificate genetice, genetic și așa mai departe. Trebuie să răspundem la toate aceste provocări. Risipa de mâncare. Oamenii nu-și dau seama câtă mâncare se risipește, se aruncă la gunoi în întreaga Europa. Putem vorbi cu toții despre cum lumea uh, înfometează, dar trebuie să vedem cum putem face ceva în această privință, pentru că și dacă re reducem risipa de mâncare, de alimente cu 5%, asta ar fi totuși o contribuție foarte importantă. În același timp, cred că trebuie să decidem care trebuie să fie prioritățile noastre. Și una dintre, unul dintre domeniile pe care eu cred că trebuie să punem accentul este diversificarea. Diversificarea în societatea rurală, diversificarea pentru uh, micii fermieri, în, uh, industria agricolă, este vorba de persoane care, de întreprinderi care angajează 300-400 de persoane. Dar ce se întâmplă cu cei mici? Uh, o persoană care are o idee începe prin a angaja o persoană, dar poate mai târziu poate angaja 10. Aceasta este calea pe care cred că trebuie să o luăm. Și cred că acum avem o bună oportunitate să direcționăm fondurile înspre proiecte reale și cred că putem să îmbunătățim viața uh, celor care locuiesc în zone rurale. Avem nevoie de uh, cercetare și cred că avem o oportunitate să uh, îi ajutăm așadar pe cei din uh, zonele rurale. Mulțumesc! Un pic. Mulțumim, uh, Jim! Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei, Sandra Calniete. Da, un moment. Domnul Agnew a, a solicitat cuvântul. După aceea voi interveni și eu, spune președintele. Domnul Agnew, da, cu puțină întârziere am cerut cuvântul, îmi cer scuze. În regulă. Să vedem asupra ce putem cădea de acord. Sunt de acord cu verzii cu privire la risipa de alimente. Foarte mult se risipește, însă mult se, lisip, se risipește din cauza legislației europene și asta în trei uh, domenii. Uh, peștele a aruncat uh, înapoi în mare atâta timp cât nu este în interiorul cotelor. Cât mai bine ar fi să facem rații de pescuit Apoi, risipa din abatoare da, ar putea fi utilizată în îngrășământ, pentru că conține foarte mulți fosfați, de exemplu. Iar apoi, uh, risipa de alimente în sine, în restaurante și așa mai departe. Uh, la un moment dat, uh, aceste resturi erau adunate și date la porci și din cauza legislației europene acest lucru a încetat. Iată cum se risipește mâncarea în Europa. Mulțumesc. Domnule Agnew, spune președintele, înainte să-i dau cuvântul reprezentantului comisiei, aș dori să spun și eu mulțumesc Sandrei Calniete pentru acest raport și pentru faptul că a luat în considerare securitatea alimentară. Este ceva foarte important, este ceva ce trebuie să includem în cercet- pro- programele noastre de cercetare pentru viitor pentru că va fi unul dintre subiectele cele mai importante în uh, viitor și în viitorul PAC. Avem o problemă foarte mare de penurie de alimente în lume și Europa trebuie să joace uh, rolul. Uh, mulțumesc doamnei raportar, raportor și dau cuvântul acum comisiei. I'm very happy to be here. Mulțumesc foarte mult. Uh, mă bucur foarte mult să fiu aici. Uh, sunt responsabil pentru um, cercetare în agricultură, în cadrul DG Cercetare și salut raportul domnei Caniete, care atrage atenția asupra unor elemente esențiale din programul de cercetare și anume încercarea de a beneficia mai bine de finanțările pentru cercetare și de a le, orient, de a le transforma în uh, soluții bune pentru agricultură. Iată care este și obiectivul principal în următorul uh, program cadru, care uh, este un program de cercetare și inovație, nu numai cercetare. Deci punem un mare accent pe modalitățile de transfer de cunoaștere, de cunoștințe, pe colaborarea cu cei de la DG Agricultură pentru ca prin intermediul uh, parteneriatului pentru inovație, de exemplu, care apare la partea de dezvoltare rurală, să putem să întărim această legătură. De asemenea, să putem și să profităm de cunoștințele tacite, tradiționale ale Uh, agricultorilor pentru a face ca acest sector să funcționeze mai bine. De aceea, raportul dumneavoastră este deosebit de prețios pentru că analizează și punctele slabe ale programului actual, care se bazează pe excelența științifică, dar care nu este foarte bine corelat cu uh, ceea ce se întâmplă în sector. Ați vorbit și despre necesitatea de a reduce uh, risipa de alimente și aș mai spune că nu e vorba numai despre acest aspect, trebuie să ne uităm uh, și la ideea de deșeuri și de risipă, de fapt, în uh, mod global, pentru că sunt foarte multe, multe reziduri care ar putea fi utilizate și care sunt risipite. Dacă ne uităm la partea de cercetare, poate că am putea să găsim niște soluții foarte interesante. Există un proiect care um, captează uh, carbonul din aceste fluxuri de deșeuri și uh, le, îl transformă în plastic sau îl utilizează la uh, producția de plastic. Iată niște exemple de uh, soluții care pot fi găsite alte puncte care au fost uh, ridicate de ceilalți vorbitori cu privire la bioeconomie. Aici trebuie să subliniez că bio bioeconomia nu este deloc uh, îndepărtată de agricultură, ci este un aspect absolut uh, corelat cu agricultura tradițională, așa cum o cunoaștem noi. Termenul de bio aici vine de la biologie și nu neapărat de la biotehnologie, pentru că obiectivul aici este să utilizăm toate resursele biologice pe care le avem în cel mai bun mod, într-un mod sustenabil, durabil, să utilizăm resurse din sol, din uh, păduri, din mări, sigur cu ajutorul unor tehnologii potrivite. Pentru Sigur, um, asta respectând uh, planeta. Ca urmare, este vorba aici de opțiunea de utilizare a resurselor biologice. S-a vorbit și despre dependența Uniunii Europene față de resursele fosile. Uh, Există cercetări pe biomasă, pe biodeșeuri, care arată posibilitatea de a produce niște materii prime apoi care sunt necesare în industrie. Uh, avem aici și o ocazie de a susține diversificarea economiilor rurale. Uh, de exemplu, biorafinăriile ar putea să fie o soluție și ar putea să aducă locuri de muncă și venituri suplimentare la nivel rural. Și IMM-urile sunt un punct foarte important. Am văzut deja că în uh, programul cadru numărul 7 IMM-urile au primit sprijin suplimentar, alocările bugetare au crescut foarte mult în, ultim, în ultimii ani în favoarea IMM-urilor și ne bucurăm că partea de agricultură și alimentație uh, implică o participare mult mai mare a IMM-urilor decât în uh, precedentul program cadru. Și în încheiere mă voi referi la necesitatea de a avea un buget suficient, un lucru pe care l-ați subliniat în raportul dumneavoastră și care într-adevăr este esențial. Dacă ne uităm la nivelul actual de finanțare din programul cadru, al șaptelea program cadru, vedeți că acolo um, sfera acoperită este deosebit de largă. Um, plante, știință, uh, gospodării, uh, zootehnice, uh, sunt foarte multe aspecte științifice ca rezultat. Bugetul nostru este destul de restrâns. Și cred că ați uh, văzut și propunerea comisiei care arată că bugetele pentru agricultură și uh, pentru bioeconomie au fost dublate. ceea ce înseamnă că cercetarea pentru agricultură, pădure, acvacultură și pescuit, uh, bugetul deci pentru toate aceste domenii este menținut. Ca urmare, suntem foarte mulțumiți de acest uh, aviz și uh, con- vom continua cu siguranță colaborarea cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Doamna Caniete, din nou acum. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru discuția aceasta foarte interesantă și uh, salut uh, părerile pe care mi le-ați semnalat aici. Toate aceste chestiuni sunt foarte importante în contextul programului Orizont 2020. Aștept uh, propunerile dumneavoastră și sunt deschisă să avem un uh, dialog constructiv pentru a găsi soluții de compromis pe care să le accepte majoritatea. Sper că astfel avizul va fi unul echilibrat și solid. Mulțumesc! Președintele, bun, mulțumesc tuturor! Aici se încheie această sesiune a comisiei noastre. Vă amintesc că următoarea ședință va fi cea de pe 18-19 iunie, date în care raportorii vor prezenta propunerile noastre pentru parc. Mulțumesc!